to all of you. Welcome to today's meeting Bună dimineața tuturor și bun venit la reuniunea Comisiei pentru Afaceri Externe. Au trecut șase minute după ora nouă și cred că trebuie să începem. Și um, știu că este foarte devreme pentru unii dintre colegi. Și o să începem cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea agendei. Dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră, propun să adoptăm uh, agenda în forma actuală. Al doilea punct de pe ordinea de zi este adoptarea procesului verbal al ultimelor reuniuni, mai precis a reuniunii din 5 februarie 2020. Dacă nu sunt comentarii din partea dumneavoastră, atunci sunt considerate ca adoptate. Înainte de reuniunea aceasta de sfârșitul ei. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, e vorba de comunicările președintelui și am două anunțuri de făcut. În primul rând, aș dori să vă amintesc că, din politețe față de vizitatorii noștri, de vorbitorii noștri, ușa principală, lângă podium, va rămâne închisă în timpul schimbului de opinii. Dacă doriți să plecați înainte de terminarea acestui schimb de opinii, aș vrea să folosiți ușile laterale de la spatele sălii de reuniune. Este vorba de o folosire politicoasă, aș spune, a acestei uh, acestei săli pentru ca să putem să um, ne bucurăm de această întâlnire. Apoi, în ceea ce privește reuniunea din 21 ianuarie, am vorbit despre alegerea vicepreședintelui pentru comisia noastră. Au trecut șapte luni de la reuniunea constitutivă a comisiei noastre și timp de șapte luni suntem singura și am fost singura comisie din Parlamentul European care a lucrat cu un singur vicepreședinte care plasează o sarcină de muncă enormă asupra primului vicepreședinte, fiind dat că această comisie, în mod normal, trebuie să aibă patru vicepreședinți. Și din acest motiv am decis să includ în uh, proiectul de ordine de zi pentru 16 martie alegerea celor trei vicepreședinți restanți, pentru ca să, în fine, și subliniez, în fine, reușim să avem un birou uh, la această comisie. Nu vor exista discuții și și punct vom vota trei vicepreședinți pe 16 martie. Vă rog să vă informați coordonatorii de grup, vă rog să informați președintele Parlamentului că am luat această decizie. Apoi trecem la punctul 4 și aș dori să salut pe primul vorbitor, David Beasley, director executiv al programului uh, World Food al Națiunilor Unite, dar vreau să o salut și pe doamna Alzira Ferreira, dar nu cred că este încă aici. Bun, David Beasley este aici, salut uh, prezența dumnealui. Mă bucur foarte mult că sunteți aici astăzi. Uniunea Europeană și Programul Alimentar uh, Mondial au o tradiție de colaborare în domeniul umanitar și operațional în zone de criză, cooperarea cu Uniunea Europeană nu permite numai o îmbunătățire a capacității Uniunii Europene de eficiență Um, și mai bună prestare de servicii, ci oferă Uniunii Europene și informații utile în domeniul umanitar. Schimbul de opinii de astăzi este foarte potrivit pentru că este o oportunitate de a discuta cooperarea între UE și World Food Program. Mă bucur foarte mult să vă ascultăm pentru că, în primul rând, ne-ar interesa să vedem și care este situația umanitară în Venezuela. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că putem să discutăm aici în ceea ce privește orice criză din lume, pentru că noi suntem uh, una din cele mai ample operațiuni în lume, în domeniul umanitar. 5,3 miliarde de euro a fost bugetul de acum 3 ani, când am ajuns eu la ONU și uh, eram destul de sceptic. Uh, aveam uh, impresia că Uniunea Europeană este ineficientă și nu funcționează prea bine, dar acum am devenit unul din cei mai mari fani din lume al acestui program alimentar mondial pentru că funcționează ca una din cele mai eficiente organizații pe planeta aceasta a Pământ. Și o spun uh, chiar cu convingere am stabilit măsuri, am stabilit obiective și îmi place foarte mult să uh, mă concentrez pe strategia pe care am stabilit-o pentru fiecare țară. Pe fiecare țară avem obiective, avem măsuri și așa aș spera să nu mai fie necesar să existăm, dar din păcate lucrurile evoluează în lume foarte repede. 2019 a fost un an foarte greu și 2020 uh, va fi și mai rău. Dacă ne uităm la criza cu care ne-am confruntat în întreaga lume, știm că bugetul nostru uh, am avut deci 4,5 miliarde de dolari acum 4 uh, ani și acum avem 8 miliarde de dolari. Deci, uh, din, dar acest buget nu face față nevoilor, pentru că suntem în poziția strategică de a încerca să creăm pârghi și uh, uh, efecte de multiplicare pentru fiecare dolar care este donat uh, oamenii înceapă să înțeleagă, uh, încep să înțeleagă că în relație, există o relație foarte strânsă între securitate și securitatea alimentară. De aceea Națiunile Unite au uh, eliberat o rezoluție pe uh, siguranța alimentară chiar anul trecut pentru a arăta exact această legătură și uh, importanța acestei siguranțe alimentare fără de care nu există siguranță în general. Însă, vestea bună în ultima vreme este că, deși populația globului s-a mărit la 7,2 miliarde de la 1,2 miliarde, sărăcia și uh, foametea au scăzut dramatic. Deci acum 200 de ani uh, sărăcia era de fapt uh, pe 95% din suprafața pământului, iar acum noi am construit sisteme în toată lumea care au redus sărăcia, care au reușit să împartă bogăția mai echitabil și s-au făcut progrese enorme în ultimii acești 200 de ani la care mă refer. Dar, deși spun acest lucru, mai puțin de 10% din uh, populație trăiește în extremă sărăcie. Acum câțiva ani uh, erau 770 de milioane de oameni care trăiau în sărăcie, care se culcau înfometați seara. Acum sunt mult mai puțini. Pentru prima dată, um, deci, foametea a scăzut uh, ex, foamea extremă a scăzut uh, dramatic, deci cei care sunt aproape morți de foame au scăzut la 15 milioane de oameni, 115 milioane de oameni în lume. E vorba de cei care se străduie să supraviețuiască. Și un lucru pe care pot să vi-l spun despre programul uh, mondial de uh, alimentație, de exemplu, dacă ne uităm la 90 de 89, 195, îmi cer scuze, de miliarde de, de milioane de oameni. Uh, acum câțiva ani. Putem să vă putem spune totuși uh, că um, lucrurile s-au îmbunătățit. Fie că e vorba de mișcări din cauza Al-Qaeda, din cauza Shabab, din cauza refugiaților, din cauza tuturor uh, mișcărilor care sunt în lumea aceasta, noi putem să prezicem totuși cu destulă exactitate ce se întâmplă din cauza guvernelor fragile, din cauza combinației tuturor acestor factori. Iar um, um, faptul că acum rata foametei a crescut pentru prima dată în mulți ani este că avem multe conflicte. Siria, Iran, Irak, Nigeria, dar al doilea motiv foarte important sunt uh, schimbările climatice. Fie că e vorba de cicloni sau de huricane sau de um, uragane uh, sau fie că e vorba de secetă sau de inundații, e clar că, de fapt, aceste evenimente până și pe cei mai conservatori din Statele Unite i-au făcut să se gândească, pentru că, totuși, dacă te uiți la media temperaturii, n-a crescut prea mult, dar dacă te uiți la fenomenele naturale și vezi că mai multe secete și mai multe inundații au fost în acest sezon decât vreodată în ultimele sute de ani. Dacă ne uităm mai ales în regiunea Sahelului, unde uh, au existat foarte multe consecințe ale schimbărilor climatice, ne dăm seama că există probleme foarte mari. Dacă ne uităm la conflictele cauzate de oameni, la conflictele din cauza schimbărilor climatice, la parteneriatul în Sahel între ISIS și Boko Haram. Vedem de ce regiunea Sahel este din ce în ce mai destabilizată în ultima vreme. Dacă m-ați fi întrebat acum doi ani care este vestea bună acolo, aș fi zis că Sudanul va fi lumina, în niciun caz Sudanul va fi lumina Africii, dar cu toate eforturile din ultimii ani, din ultimele șase luni, eu chiar cred că Sudanul a devenit acum un fel de punct de atracție magic în istoria contemporană și sunt foarte optimist și sunt în același timp și foarte îngrijorat. Sunt optimist pentru că consider că leadership-ul uh, se poate coagula și să vină cu un nou uh, program pentru noul Sudan. Eu am vorbit cu leadership-ul Sudanului și cu liderii rebelilor și cu diferiți uh, reprezentanți din această zonă și colaborarea și cooperarea care s-a lansat e remarcabilă între premier, între um, rebeli, între liderul rebelilor uh, și alții. Pot să fac o listă foarte lungă. Dar, totuși, deși avem această colaborare, sunt destul de îngrijorat pentru că nu sunt convins că comunitatea internațională reușește să facă pași înainte destul de repede încât să stabilizeze un, acest început fragil. Dacă nu facem progrese atunci și strategic și rapid, atunci probabil că vom vom ajunge la ceva mult mai rău decât am avut înainte. Și dacă se întâmplă acest lucru, atunci uh, se creează fragilitate în uh, aceste regiuni, în Somalia, în Etiopia, care deja e foarte fragilă, Somalia încearcă să meargă în direcția corectă, Burkina Faso la fel uh, este sfâșiată de grupuri extremiste, Mali, Nigerul. Cum ne uităm mai în, în partea cealaltă, vedem că lucrurile se, îngroz, se fac mai rele. În regiunea Sahelului, în ultimele luni, mii, mii de oameni au fost omorâți și școlile au trebuit să închidă, spitalele, clinicile au trebuit să se închidă din cauza extremiștilor. Am citit de curând un raport uh, despre SUA care ar putea să se retragă din uh, zona Sahelului din punct de vedere militar și am sunat imediat prietenii pe care i-am la Comitetul uh, pentru Afaceri Externe și la Serviciul Militar, la Comisia pentru Bugete și le-am spus dacă faceți așa o greșeală, va fi catastrofal. Rolul meu nu este să garantez securitatea în sensul militar, ci în sensul alimentar, dar dacă nu avem altfel de securitate, nu mai pot garanta nimic în zona Sahelului. Și vreau să spun acest lucru pentru că de multe ori se face propagandă despre uh, multilateralismul uh, american. Pot să vă spun uh, și de pe ambele părți ale Pennsylvania Avenue că atunci când am venit la programul alimentar, bugetul meu a fost de 1,9 miliarde de dolari dintr-un buget de 5,9 miliarde din 2016-2017. Astăzi, bugetul nostru din partea uh, bugetul federal este de 3,4 miliarde de dolari. Și spun acest lucru pentru mesajul, pentru că mesajul pe care l-am uh, primit de la președintele Trump și de la liderii democrați și republicani din uh, Senat și din Camera Comunelor că nu vrem să, este că nu vrem să dăm, să scădem ajutoarele, vrem să le creștem, înțelegem situația din Sahel, din Africa și eu le-am spus că Uniunea Europeană, Germania, UK-ul și alte națiuni europene fac același lucru. Și deci vă mulțumesc foarte mult pentru că anul trecut Uniunea Europeană 600 de milioane de dolari a contribuit, Uniunea Europeană plus statele membre e chiar 2,5 miliarde pentru anul anul 2019 contribuția. Vestea bună este că comunitatea internațională, deci cu toată, toată, uh, dă mai mulți bani. Însă, vestea proastă, și îmi pare foarte rău că trebuie să o spun, este că nu e suficient cât se dă mm-hmm. momentan la nivel global. Uniunea Europeană, statele membre, SUA și alte entități vor trebui chiar să pună și mai mulți bani. Va trebui să facă și mai multă presiune pentru că altfel nu va merge. Iar banii care vor fi necesari pentru a stabiliza unele din aceste țări în Africa pen, sunt pentru că ele se confruntă cu crize fără precedent. Dacă nu facem acest lucru, eu cred că consecințele vor fi catastrofale și o spun aici, deși îmi pare rău să o spun. Și vreau să vă spun că atunci că nu am, când nu am abordat problemele cauză în Siria, s-au creat imediat consecințe. Iată, să vă dau un exemplu. Pentru a da de mâncare uh, sirienilor în Siria este cam 50 de cenți pe zi. Deci aproape dublu decât de obicei pentru că este război. Logistica costă mai mult în zonele de război. Dacă ne uităm la un sirian care poate a trăit în Damasc, dacă suntem la Bruxelles sau la Berlin, uh, pachetul umanitar e 500 până la 100 de, 50 până la 100 de uh, euro pe zi. Plus, ei nu vor să plece de acasă. Dacă supraveghezi refugiați uh, sau strămutați intern sau oameni pe care îi supraveghem noi. Știm că oamenii aceștia se mută cam de 2, 3, 4 ori în țara lor înainte să plece din țara respectivă, fie că e vorba că e de Chad, Niger, Nigeria, Burkina Faso sau Libia. Oamenii pur și simplu nu vor să plece din țara lor. Migrația, din necesitate, de fapt, poate să fie eliminată dacă noi adresăm cauzele profunde ale acestei migrații. Dar dacă nu o facem, consecințele sunt grave. Și aș putea continua mult, pentru că se pot zice multe, dar dacă ne uităm și la problemele coronavirusului, de exemplu, uh, Siria, dar și în alte uh, vecine, în vecinătatea apropiată, trebuie să spunem că noi folosim alimentația ca o armă a păcii, o armă a reconcilierii. Dar trebuie să spun că, într-adevăr, apărarea împotriva extremismului, împotriva migrației uh, prin necesitate este posibilă prin alimentație. Și deci de aceea susținerea noastră este esențială. Aș putea să continui cu detaliile despre crizele din aceste zone, Yemen, Siria, Venezuela, Corea de Nord. Sunt convins că, sunt convins că aveți întrebări. Vă rog să nu uh, ezitați să-mi puneți aceste întrebări. Știu că nu avem enorm de mult timp în această dimineață, dar, domnule președinte, sau domnule chairman sau president, nu știu cum trebuie să vă zic aici, dar oricum uh, vreau să vă rog să veniți la noi, să veniți la centrul nostru, să vedeți cum lucrăm operațional, să vedeți cum se implică toți uh, peste tot la Roma, unde suntem noi. Uh, vedem uh, cum se ocupă cei de traficul de arme, grupele extremiste, putem să vă arătăm realitățile cu care ne confruntăm la fața locului, dar cel mai important e mai ales să vedeți cu ce se confruntă oamenii aceștia la fața locului. Haideți să vă spun o scurtă poveste, pentru că istoric noi de obicei aduceam bunuri doar. Acum însă se joacă diferit, e o lume diferită. Au fost create programe în anii 50, 60, 70 și 80 cu silozuri, gen umanitar, siloz și restul pe partea ilaltă. Însă acum încurajăm oamenii uh, și guvernele să spargă aceste silozuri și să dea mai multă flexibilitate militarului, pentru că acesta era separat, pentru că felul în care abordăm problemele astăzi e foarte diferit de acum 30-40 de ani. Avem nevoie de mult mai multă flexibilitate și în dolarii pentru umanitar, pentru ca să poți atingem obiectivele. De exemplu, în zona Sahelului am reușit să uh, folosim dolari umanitari pentru a căuta beneficiari. Beneficiarii nu întotdeauna sunt acolo, dar vor să supraviețuiască, vor să fie liberi și independenți. Iar în programele pe care le avem, care se numesc uh, Food for Assets, încercăm să încercăm, încercăm așadar să oferim și șanse pentru reabilitare, de exemplu, de multe hectare de pământ pentru că și acestea contează. Cam jumătate de Belgia am putut reabilita prin acești bani, fie că e vorba de uh, rezervoare de apă, fie că e vorba de mm, rezerve de apă, pur și simplu în uh, lacuri artificiale sau tot felul de altfel de măsuri în anumit, sau, de exemplu, de uh, femei, când vorbim de femei, în zonele în care femeile sunt uh, subjugate. Noi lucrăm la fel de mult uh, cu femeile ca cu bărbații și este incredibil să vezi cum deodată devin proprietare mândre a unui teren, a unui teren spun, eu am lucrat cu programul World Food, acum am, sunt proprietara unui teren, nu numai că dau de mâncare întregului sat și familiei, ci acum chiar vând la piață. Și ceea ce facem noi cu acest program Food for Asset, uh, mâncare pentru active, practic, uh, încercăm să lansăm, de fapt, programe de nutriție pentru copii. Ce se întâmplă? Migrația, deodată, din necesitate, scade considerabil în zona respectivă. Recrutarea de către Al-Qaeda și ISIS, la fel, nu mai merge. Um, gravid, uh, gravidele de 10-12 ani, la fel, scade numărul foarte mult. Conflictele dintre proprietari și fermieri imediat se schimbă și ele. Să știți că se pot măsura economic toate aceste schimbări. E mult mai ieftin să abordezi uh, cauzele profunde decât să nu le abordezi și este în interesul securității naționale pentru fiecare stat din Europa să fie ocupat de aceste, să ocupe de aceste probleme. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc aici. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vreți să puneți întrebări sau redoresc colegii să pună întrebări, eu sunt aici. Mulțumesc foarte mult. Thank you. David Beasley for Mulțumim, David Beasley, pentru aceste remarci uh, introductive. Dragi colegi, acum avem la dispoziție 30 de minute pentru un schimb de opinii cu oaspetele nostru, director executiv al Programului Alimentar Mondial. O observație de la început. fost interesat că ați vorbit despre Sudan, așa cum ați făcut-o, fiindcă um, comisia noastră va merge într-o delegație acolo chiar la începutul lui aprilie. Deci, am ales, iată, o țară foarte interesantă și uh, a fost uh, bine să auzim că aveți o părere optimistă despre Sudan, comparativ cu ceea ce auzim uh, uneori. O să vă dau acum cuvântul, dragi colegi. Vă rog să nu depășiți 3 minute fiecare. Începem cu domnul Cubilios din partea PPE. Mulțumesc, domnule director, ceea ce faceți dumneavoastră este impresionant. Eu am câteva întrebări foarte simple. Ați spus că bugetul a crescut de la 4,5 la 8,5. Care este dorința dumneavoastră vis-a-vis -vis de buget? A doua întrebare se referă la schimbările climatice. Care sunt previziunile noastre în acest sens? Dacă suntem de acord că aceste schimbări climatice se produc și temperaturile cresc, aceasta înseamnă că programele din Africa, mai ales, uh, vor trebui intensificate și ele. Care sunt estimările dumneavoastră, așadar, pe o perioadă de 10 ani, să zicem? Aveți vreun fel de estimare în acest sens? De ce buget veți avea nevoie pentru a stabiliza situația? Vreți să răspundeți pe rând? Vă rog. Cred că răspunsul uh, este vreo 12 uh, miliarde de dolari, dar uh, vorbim mai degrabă în contextul urgențelor umanitare. Pentru un buget durabil, pentru siguranța alimentară, acesta ar trebui să fie chiar mai, cifra ar trebui să fie chiar mai mare. Atunci când avem programe strategice, mie îmi place să am uh, un plan și uh, să las deoparte urgențele, cum sunt uh, ciclonul din Mozambic sau așa mai departe, acelea sunt separate. În ceea ce privește schimbările climatice, uh, iată ce spun eu celor care au o perspectivă diferită. Uh, Dezbaterea privind cauza schimbărilor climatice e a voastră, dar eu vă spun care sunt schimbările din teritoriu, ce vedem noi în teritoriu. Anticipăm ca în următorii 20-30 de ani să avem uh, 200 de milioane persoane strămutate intern sau în general din cauza evenimentelor climatice extreme. 95 de milioane de oameni în prezent au suferit uh, dramatic din cauza schimbărilor climatice. Vreo 29 de milioane sunt la limita uh, foametei doar din cauza schimbărilor climatice, din cele 150 de milioane menționate anterior ce facem noi? Și o să vă dau uh, un exemplu din Afganistan. În mod normal, aducem un bun și îl dăm oamenilor. În zone precum Mazar Ashif, uh, uh, sunt fie secete, fie um, inundații care vin de pe munte și uh, spală totul în drumul lor. Dar acum am spus, în loc să, uh, ne-au spus, în loc să ne aduceți bunuri din afară, dați-ne bani să ne mergem, să ne întâlnim cu fermieri într-o zonă mai productivă a Afganistanului și să uh, ajungem la o înțelegere. Cumpărăm cantitatea aceasta, la calitatea aceasta, la prețul acesta. Și atunci au putut să, uh, au avut rezultate mai bune și am luat aceiași, aceleași sume, am profitat de oportunitățile economice dintr-o zonă a Afganistanului și apoi am dus bunurile respective în Mazer al-Sharif și le-am spus vă dăm aceste bunuri, dar vrem să lucrăm cu voi pentru a reabilita peisajul. Astfel încât uh, când vin aceste inundații, să aveți uh, sisteme de uh, să aveți iazuri și uh, sisteme de strămutare a cursurilor râurilor. Și apoi am întrebat uh, care este diferența. Iar adică ei erau atât de mândri și au spus copiii noștri nu mai pleacă de acasă copiii noștri nu se mai alătură talibanilor sau forțelor rebele antiguvernamentale. Văd acum uh, speranță pentru că avem uh, irigații, uh, apele sunt, uh, cursurile apelor sunt strămutate atunci când apar inundații masive și nu mai suntem în pericol. Asta înseamnă reabilitarea terenului și beneficiarii am plantat între 6 și 7 miliarde de copaci în ultimele decenii, milioane numai în ultimul an. Am reabilitat foarte mult teren, după cum spuneam mai devreme, am construit peste 15.000 de kilometri de drumuri anul trecut. Am lucrat cu beneficiarii mii și mii de canale, iazuri, astfel încât oamenii, până noi dezbatem despre cauzele schimbărilor climatice și căutăm soluții, oamenii din teren care ar putea să moară dacă nu acționăm imediat, să beneficieze de soluții pe termen scurt, ca să, beneficie, ca să aibă o șansă, iar schimbarea în teren este absolut dramatică comparativ cu acum alți ani. Și nici măcar nu pornesc discuția despre Africa de Sud, e așa, vârful icebergului. Uh, îngrijorarea este una majoră vis-a-vis -vis de acest subiect. Noi lucrăm cu ministerele solicitând mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor pentru a fi mai versatil cu soluțiile din teren, pentru că lucrurile nu mai sunt atât de clare ca acum 30 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul uh, Cimoșevici. Mulțumesc frumos! Um, informațiile pe care ni le-a prezentat secretarul general uh, care răspunde de aceleași chestiuni au fost unele probabil dintre cele mai impresionante pentru mulți dintre noi. Și ceea ce ne-ați prezentat și dumneavoastră astăzi nu a fost doar interesant, ci și foarte important. Cred că activitatea Națiunilor Unite în acest sector merită toată aprecierea noastră. Prima mea întrebare este următoarea. Din câte înțeleg, se întâmplă tot mai des ca în locul asistenței convenționale sub formă de uh, alimente, decideți să sprijiniți soluționarea problemelor cu bani. Care sunt criteriile care vă duc la această alegere? Apoi, ați menționat Corea de Nord printre țările pe care le asistați. Trebuie să spun că sunt puțin surprins de această informație. Ea e nouă pentru mine. Ne puteți să da, ne dați mai multe detalii în acest sens? Doriți să răspundeți imediat? domnul Bisley. Când am, sunat, ă, când am sosit, acum trei ani, am ezitat foarte mult vis-a-vis -vis de furnizarea de bani, pentru că ei pot să ajungă la cine nu trebuie și nu ne dorim asta. Însă, în același timp, echipa mea mi-a explicat cum folosim bani, când folosim bani și care sunt oportunitățile de a asigura donatorii că banii ajung la cine trebuie. Uh, când am sosit, uh, transferurile în numerar erau de câteva sute de milioane. Uh, acum, în 2019, cheltuielile cu, um, de acest gen au ajuns la 2,1 miliarde de dolari. Să vă dau un exemplu în Yemen, unde comunitatea Houthi uh, se confruntă cu tot felul de probleme, prețurile bunurilor de pe piață cresc extraordinar, ca și în Siria, și nu o să intru în detaliile dinamicii Huti, însă dacă mergem în anumite zone de acolo și în loc să folosim bunuri, folosim bani, uh, și putem să ne asigurăm că toți beneficiarii care primesc sunt cei care trebuie să beneficieze de acești bani, fiindcă noi uh, hrănim vreo 12,8 uh, milioane din cele 30 uh, ale statului Yemen. Aia înseamnă că 17 milioane obțin mâncare de pe piața comercială, unde prețurile cresc. Dacă venim cu un program de bani în numerar, vom stimula economia locală, reducând prețurile prețurile la bunuri și astfel îi vom ajuta pe celelalte 17 milioane. Și atunci cerem guvernelor și Statele Unite, de exemplu, uh, istoric vorbind, nu oferea decât bunuri. Acum 5 ani totul era despre produse. Astăzi, din cele 3,4 miliarde, vreo 70-80% sunt în numerar. Uh, și atunci uh, se solicită bani în numerar acolo unde se poate, pentru că asta ne oferă o flexibilitate mai mare și cerem guvernelor, dați-ne bani în numerar, pentru dacă ai un deficit, atunci ei orice ți se oferă, dar cu bani în numerar putem cumpăra și mărfuri, fiindcă în unele medii, cum este Siria, nu există piață în uh, regiuni și atunci, dacă nu există piață, trebuie să mergi cu bunuri. Dar dacă piața este suficient de stabilă și putem implementa digitizarea sau biometria fără teamă de corupție sau furt, atunci vrem să folosim banii în numerar. Uh, biometrica și digitizarea Uh, nu ne-am digitalizat decât uh, câteva milioane uh, de beneficiari inițial, dar acum avem cifre mult mai mari și până la 50 de milioane, ceea ce oferă soliditate operațiunilor noastre. Practic, noi folosim biometrică și pentru bunuri și pentru banii numerar, însă integritatea sistemului este mult mai mare atunci când avem biometrică pe lângă digitalizare, indiferent de modalitatea pe care o folosim. Deci avem parametri pentru fiecare țară și chiar uh, m-aș bucura ca un membru al uh, echipei să intre în detalii, avem experți uh, pe acest subiect, însă e o discuție pentru fiecare țară în parte. De exemplu, în Liban, dacă le-am duce mărfuri acolo și acolo hrănim un milion de oameni în Liban, dacă ne retragem din Liban, consecințele economice ar putea fi catastrofale. Dar folosim acolo un sistem de transfer de bani numerar. Dacă ne aduce cu mărfuri, uh, ar, am distruge prețurile mărfurilor pentru toți ceilalți uh, libanezi. Avem economiști care evaluează uh, interesul economic, agrar și așa mai departe, ca să vedem care este cea mai bună modalitate. Și apoi analizăm totul împreună cu donatorul dispus să financeze orice ar fi. În Liban, de exemplu, am identificat peste 500 de mici magazine și un refugiat uh, sirian, de exemplu, se duce cu o un cartelă fie că are elemente biometrice, fie că nu, și poate cumpăra doar un anumit număr de articole din magazinul respectiv. Însă astfel se stimulează economia locală din Liban, care ajută la ă, stabilizarea situației economice și se oferă mai multă flexibilitate și libertate de mișcare unui refugiat care oricum ă, are nevoie de cât mai multă normalitate în viața lui. Și aș putea să continui. Aha, și apoi Corea de Nord. negociem uh, cu Corea de Nord și câțiva donatori majori. Suntem cel mai mare uh, donator acolo, asistăm între 500 de milioane și 500 de mii și 1 milion de oameni acolo. Uh, Inițial, uh, în Corea de Nord era foarte îngrijorată cu, situația, cu privire la situația acestor oameni. Am uh, negociat cu ei acces, neutralitate, independență, fiindcă donatorii erau foarte îngrijorați că beneficiarii s-ar putea să nu primească mâncarea și aceasta ar putea să ajungă la forțele militare. Prin urmare, am avut uh, discuții detaliate și am fost foarte aproape de o concluzie, după care a intervenit China cu 100 de mii de tone metrice de bunuri, moment în care rolul nostru care tocmai s-a intensificat, s-a uh, oprit imediat. Chiar săptămâna aceasta lucrăm pentru a afla dacă situația s-a îmbunătățit în ceea ce privește uh, mărfurile aduse de China, dar nu știm cum stau lucrurile în prezent. Încercăm să evaluăm realitatea. Coronavirusul, de asemenea, a creat uh, un flux semnificativ de bunuri în regiune. Și astfel uh, încercăm să vedem ce putem face mai mult decât facem deja. Corea de Sud uh, a oferit și ea vreo 50.000 de uh, tone metrice, dar Corea de Nord refuză să le accepte. Însă, în momentul respectiv, între China, uh, Rusia, Elveția și Suedia, care acestea două din urmă furnizează și ele ceva ajutor și Rusia la fel, deci cam acesta este dimensiunea operațiunilor noastre. Însă, oricum, până la intervenția uh, Chinei, uh, aceasta era poziția noastră. Mulțumim! Nu am nicio solicitare din partea Renew, uh, deci merg la reprezentanta verzilor, doamna Langenzi. Mulțumesc, aș dori să vorbesc germană, dacă îmi permiteți. Ok. Ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, mulțumesc pentru rapoartele dumneavoastră. Vreau să vorbim despre Siria, despre Orientul Mijlociu, pentru că războiul din Siria rămâne un război by proxy, nu este, nu este un război civil și până acum a dus la 900.000 de migranți, dintre care 16% copii și tineri. Dumneavoastră ați vorbit de fuga din Idlib, care de fapt este o zonă de deescaladare, ca fiind una din cele mai... Nu, nu mă auziți? Mă auziți acum? Întreabă vorbitoarea. Mă auziți uh, Could the English interpreter say something? Dacă interpreții de engleză ar putea să spună ceva, interpretarea de engleză funcționa înainte. Bun. Funcționează, da, mă auziți în engleză. Încep din nou atunci. Spuneam de războiul din Siria, care este un război prin interpuși, nu este un război civil așa cum e numit de multe ori. Vorbim de 900.000 de persoane care sunt refugiați, dintre care 16% sunt tineri și copii și care nu sunt percepuți în opinia publică. Dumneavoastră chiar ați spus că fuga din Idlib, care e o zonă de descaladare, e de fapt unul din cele mai periculoase lucruri pe care le poți face acum în lume. Dumneavoastră ca organizație umanitară, una din cele mai mari organizații umanitare din lună. 1,1 milioane de oameni sunt aprovizionați de, prin ajutorul dumneavoastră pe lună. În nord-vestul Siriei ajung cam 6 milioane uh, și în zonele Uh, limitrofe, tot persoane care sunt afectate de război. Deci, ce faceți cu situația și cu dilema următoare, și anume că Turcia se comportă împotriva tuturor acordurilor internaționale și a început să, se, uh, să atace cam 10.000 de tabere uh, pe care vrea să le dorește de fapt să le, să le construiască, îmi cer scuze, și, cu toler- și este tolerată această acțiune și de către guvernul german. După părerea dumneavoastră, este singura soluție posibilă pentru a face față acestei catastrofe umanitare? Care sunt uh, provocările cele mai mari cu care vă confruntați în fiecare zi acolo? Aceasta e prima întrebare. Și doi, se cer coridoare umanitare acum în zona aceea. Cum vi se pare fezabilitatea acestor uh, coridoare? care sunt parametrii concreți pe care ar trebui să-i respectați pentru ca să funcționeze și pentru ca să se încerce o oprire a ostilităților. Se vorbește, în altul reprezentant al UE a vorbit de linii roșii ale Uniunii Europene în uh, legătura cu Siria, în relația cu Siria. Noi nu oferim uh, sprijinul construcției uh, of pe care vrea să o ofere regimul Assad. Cât de realistă vi se pare această linie roșie pe care a trasat-o Uniunea Europeană? Pentru dumneavoastră și pentru organizația dumneavoastră, cum vi se par aceste linii roșii ale UE? Cam astea sunt întrebările mele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Langenzip. N-aș sugera să mai luăm încă o întrebare, să luăm două întrebări la rând și după aceea să putem uh, răspunde. Ana Fotiga are cuvântul. Executive Director, thank you very Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director executiv, vă mulțumim uh, că ne împărtășiți perspectiva dumneavoastră. Vă rog să transmiteți sincere mulțumiri tuturor colegilor dumneavoastră. Suntem de-a dreptul impresionați de realizările Programului Alimentar Mondial. Asta și pentru că cunoaștem problemele istorice care au existat în trecut. Cred, prin urmare, că activitatea actuală este cu adevărat impresionantă. vreau să reiau și eu întrebarea anterioară. Ținând seama de varietatea și multitudinea actorilor uh, care acționează uh, în prezent în Siria, ce posibilități vedeți pentru un răspuns eficient la crize cum uh, este cea din Idlib, unde trebuie să oferim uh, varietate de bunuri, uh, nu doar alimente, ci și surse de încălzire. vorbind de o adevărată criză umanitară acolo malnutriția contribuie și ea la creșterea posibilității de epidemii. Pe de altă parte, în Africa ne confruntăm cu o implicare masivă a Chinei Cum uh, vedeți uh, criza asociată cu activitatea reală în eventualitatea intensificării unor epidemii în zonă, dată fiind uh, lipsa evidentă de servicii medicale? Și cum răspundeți? Aveți programe speciale pentru a trata copiii afectați de cazuri grave de malnutriție? Am văzut programe la scară mică în estul uh, Congoului, în uh, legislatura anterioară și cred că este foarte necesar să se facă uh, ceva în acest sens, pentru că nevoile de hrănire sunt altele, nu e vorba doar de o mâncare obișnuită. Mulțumim, Chris Peters, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să îl felicit pe domnul director pentru uh, munca foarte uh, pozitivă pe care a făcut-o și o va face și în viitor. Înțeleg că în Somalia, Etiopia și Kenya nu există problemă majoră cu plaga, cu problema lăcustelor. Sunt 15 milioane de lăcuste zilnic, 200 de tone uh, cu care se confruntă cei de acolo. Este un fenomen nou pe care nu știu în ce măsură puteți să-l abordați uh, și dumneavoastră. Este o chestiune ce ține de schimbările climatice sau cum putem preveni asemenea dezastre majore? am înțeles că peste 15 milioane de oameni au rămas fără mâncare în acest context. Mulțumesc! Thank you. A final round and... Mulțumesc! Ultima rundă de întrebări și oricum trebuie să terminăm până la fără 5. Siria, în primul rând, e vorba de o situație foarte dinamică. În Uh, Siria sprijinim, uh, ajutăm cam 4,8-4,9 milioane de um, oameni. Acum câțiva ani prețul materiilor primii scăzuse la un moment dat. Din păcate, pentru că conflictul s-a acutizat, uh, prețul la materii prime și bunuri iar a crescut mult. În general, însă, accesul a crescut în multe părți din uh, Siria, dar sunt zone în care nu se întâmplă așa ceva. Oricum, situația e foarte schimbătoare, ca și frontul militar care se deplasează la fiecare oră. Vedeți aici o, o hartă, o hartă la granița cu Siria și între Siria și Turcia. Vedeți modul în care sunt poziționați militarii sirieni și apoi uh, cei uh, turci, deci linia de front. Mulți nu-și dau seama că noi, atunci când uh, dăm ajutor alimentare, trebuie să înțelegem mișcările de trupe rusești, turcești, siriene sau alte e, triburi care sunt pe acolo și asta trebuie să înțeleagă și șoferii noștri de pe camioane care trebuie să strecoare în fiecare zi numai în Adlib vorbim despre uh, sute de mii de persoane deplasate, strămutate acolo în ultima vreme. O situație foarte complexă. În Idlib, majoritatea alimentelor vin din partea turcească. Deci, modul în care se mișcă aceste alimente și accesul la ele Uh, este specific zonei respective și situației de acolo. Negocierile sunt în curs. În următoarele două săptămâni mă voi deplasa probabil acolo împreună cu coordonatoarea pentru ajutor Coordonatorul pentru ajutor umanitar, el este foarte îngrijorat de deci ce se petrece acolo. Să nu mai vorbesc despre temperaturi, despre situația meteo. Mulți uh, mor acolo pentru că este foarte, foarte frig nu mai sunt uh, corturi, oamenii sunt deplasați de colo-colo și situația este cât se poate de gravă. Pot să vorbesc multe despre Siria, dar, în general, pot să spun că împreună cu Iordania, Irak și Turcia, în total și Liban, ajutăm în acea regiune, deci în Siria, până la 6,5 milioane de oameni. Foarte puțini oameni știu cum funcționează uh, sau istoricul FAO și de faptul că vorbim uh, de o operațiune umanitară de la scară foarte mare în lume, însă că vorbim despre Ebola sau virusul corona, uh, cu Africa știm cum să acționăm în cazul unei epidemii. Suntem cei care putem să ne descurcăm și să uh, limităm raza de uh, răspândire a epidemiei, în sensul că uh, noi uh, furnizăm alimente acolo unde știm că este riscul cel mai mic de răspândire a bolii. Bineînțeles, mai este și problema malnutriției, ceva foarte grav. Du copiilor de asta dată și am colaborat foarte bine cu directorul de la UNICEF. Avem un parteneriat extraordinar cu cei de la UNICEF. Așadar, în ultimii ani, ce am făcut? Am cerut unor companii europene cunoscute ca în loc să cumpere anumite produse și să le dea atunci când avem probleme de malnutriție și să le trimită în Africa, noi îi încurajăm pe europeni să angajeze oameni pe plan uh, local și apoi să subcontracteze aceștia la rândul lor uh, mici fermieri care să dea uh, alimente mai departe în acest lanț și aceste alimente în sfârșit să ajungă la copiii malnutriți. Și să știți că acum noi achiziționăm din Africa direct până la 1,6 miliarde valoare marfă și bunuri și alimente din, uh, din, deci de pe acest continent și asta pentru a da viață acestui sistem. Nu știu dacă l-ați văzut, acum trei zile am trimis un tweet și vorbeam despre FAO și bugetul său. Mai bine dați acum 500 de milioane, nu, 76 de milioane acum sau poate vreți peste un miliard peste șase, șase luni, când situația va fi mult mai gravă. Este foarte clar că în multe teatre de război și în multe cazuri de probleme, situația trebuie acum remediată. Mai târziu este prea târziu. Însă noi putem să facem atât cât ne permit capacitățile noastre când vine vorba de logistică, camioane, avioane și așa mai departe. Facem ce putem în acest sens uh, și discutăm și cu cei din Kenya, din Uganda. Am primit un raport de dimineață uh, și mă refer la Sudanul de Sud Uh, o zonă în care se masează acum uh, oamenii din partea ecuatorială, pentru că acolo sunt foarte multe inundații și vedem aceste mișcări de populație. Virusul corona, poate în ce privește Africa, ați auzit că s-a detestat un, s-a depistat un caz în uh, Cairo, dar știm bine că există mulți lucrători chinezi în Africa și mi-e greu să cred că această gripă, între ghilimele, n-a ajuns și n-a pătruns deja pe continentul african. Dacă va ajunge ea la stadiul de pandemie și dacă se va întâmpla asta, vom fi pregătiți. Suntem uh, deja în discuții cu țările pentru a vedea ce să se facă în caz de pandemie. Mulți au urtat despre toate celelalte gripe aviare și animale care uh, uh, au uh, Uh, ucis mulți, uh, mulți oameni. Astăzi, pe planeta noastră sunt multe focare de criză, boli, uh, inundații, cu tremure și vulcane, conflicte armate și planeta Pământ care parcă s-a supărat pe noi, în această uh, ecuație ne dăm seama că avem multe de făcut anul acesta, însă cu o cheltuire țintită strategică, cu programe strategice, putem să aducem stabilitate în acele zone cele mai uh, afectate Chiar în weekendul acesta m-am întâlnit cu lideri din uh, Germania și din alte națiuni europene, dar și din uh, Statele Unite, spunând cât de importantă este siguranța, securitatea alimentară pentru mulți oameni din lume și, după cum am spus, cred că avem programe și soluții ca imigrația să fie uh, una care să nu mai fie necesară și să nu fie ceva de viață și de moarte și de aceea să-ți dorești să pleci din țară, că nu mai ai altă soluție. Și nu cred că s-a terminat cu catastrofele pe 2020. Din păcate, în ce privește statele europene și Uniunea Europeană, domnule președinte, vă mulțumesc pentru sprijinul de care dați dovadă și am spus de la început că vă invităm să mergem în misiuni comune în Sudan, în Sudanul de Sud, să vedem și să vedeți ce se petrece pe teren și cum se cheltuiesc toți acești bani. Și ultimul comentariu din partea mea și un apel pe care îl lansez. Am activat în sistemul ONU de ceva vreme și deci în acest sistem multilateral. Marea mea îngrijorare este că Statele Unite, dar și Uniunea Europeană, statele eh, membre, nu lucrează suficient sau nu conlucrează în mod strategic. Am văzut că fiecare face în colțul său. Germania într-o parte, englezii în altă parte, ONU acționează în altă parte. Asta nu va însemna pentru noi o soluție pe termen lung. E nevoie de o planificare strategică pentru anumite națiuni, cum sunt cele mai vulnerabile din Africa. Dacă avem o astfel de conlucrare mai strategică, cred că putem să profităm de acești uh, bani care există pentru că se construiesc școli și poduri și uh, practic uh, dacă nu se cheltuiește strategic la fața locului, lucrurile se vor agrava și va costa mult mai mult. În orice caz, ideea este să conlucrăm cât mai mult posibil între noi Statele Unite, uh, ONU, Uniunea Europeană sunt aliați și uh, exact acolo trebuie să se vadă aceste activități, acolo unde este cel mai mult nevoie de ele. Mulțumesc foarte mult, foarte interesante aceste intervenții și trebuie spus ceva cât se poate de pragmatic. Dacă este să mergem în uh, Sudan, așa cum a fost și pentru Liban, trebuie să nu uităm să-i contactăm pe cei de la FAO, așa cum ne-ați sfătuit. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții și mulțumim deci domnului Beasley pentru prezența sa și o zi bună. Aveți un accent din Carolina de Sud extraordinar.